Acum trecem la ordinea de zi și vedem care este uh, ordinea de zi pentru astăzi și uh, mâine. Avem uh, acest proiect de ordine de zi adoptat de pe 10 martie în conformitate cu uh, regula 130. Acest uh, proiect va fost transmis în uh, urma consultărilor cu grupurile uh, politice. S-a propus uh, ca următoarele schimbări eh, să fie operate la acest proiect. Miercuri, astăzi, 23 martie 2011, o dezbatere eh, cu privire la declarației Consiliului și Comisiei în legătură cu uh, situația din Japonia va apărea pe uh, ordinea de zi, la fel și uh, alerta vis-a-vis -vis de centrale nucleare. În ceea ce privește revizuirea uh, politicii de vecinătate a Uniunii Europene, eh, e bine, acest subiect eh, este amânat până la sesiunea din aprilie, deci pentru eh, perioada de peste două săptămâni. Apoi, a doua schimbare, raportul Balzani, care vizează pregătirea pentru bugetul uh, pentru 2012, uh, va fi uh, analizat uh, joi, uh, al doilea punct, uh, după dezbaterea care vizează acordurile uh, aeriene. A treia uh, schimbare, miercuri, o întrebare oral din partea Comisiei ENVI adresată Comisiei Europene în ceea ce privește implementarea uh, directivei privind uh, calitatea combustibilului, uh, care include și o valoare standard europeană, va fi discutată și asta în locul raportului Balzani. Nu va exista însă o rezoluție. A patra schimbare pentru ziua de miercuri Raportul uh, colegul nostru Chichester în legătură cu uh, uh, Agenția Europeană de Securitate și Rețeaua Europeană este un punct care va fi fără dezbatere și va trece direct la vot joi. Acum, schimbările care vizează ziua de mâine, joi 24 martie, prima schimbare. Raportul Simpson în legătură cu Uh, statisticile din domeniul turismului european este amânată pentru uh, sesiunea din aprilie. Cea de-a doua schimbare, raportul Moreira, în legătură cu uh, asistența macrofinanciară pentru Georgia, este amânat și acesta pentru sesiunea din aprilie. Și, în cele din urmă, votul pentru moțiunea de rezoluție cu privire la Uh, acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania este uh, amânat pentru uh, una dintre sesiunile noastre viitoare. Acestea sunt schimbările care au fost discutate cu grupurile politice și aceste grupuri politice și-au exprimat acordul în legătură cu aceste schimbări. Asta înseamnă că uh, am stabilit uh, ordinea noastră de zi și trecem la un subiect extrem de important. Uh, cu toții suntem conștienți de importanța subiectului și anume raportul domnului Brock uh, și al domnului Gualtieri cu privire la modificarea articolului 136 al Tratatului asupra funcționării Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro.